Stimate domnule președinte al Mongoliei, dragă domnule Elbek Dorj, este o mare onoare și o bucurie pentru noi aici, în Parlamentul European, să vă putem saluta în mijlocul nostru. Domnule președinte, Mongolia, țara dumneavoastră, este țara unei bogate și vechi civilizații. În același timp, este uh, țara unei democrații foarte tinere. Acum 25 de ani, țara dumneavoastră a organizat primele alegeri libere și democratice. Și anul trecut, sub conducerea dumneavoastră, a fost format un guvern de Uniune Națională care a trebuit să înfrunte și a înfruntat cu succes situații dintre cele mai dificile. Acum aveți șansa de a impulsiona și de a pune în aplicare dezvoltarea geoeconomică a țării noastre. Poziția țării dumneavoastră între două mari puteri, Federația Rusă și China, este cu siguranță o poziție delicată, nu tocmai simplă. Și în discuțiile noastre bilaterale am amintit acest lucru. Cu atât mai Impresionante sunt cuceririle poporului mongol, inclusiv uh, în domeniul a ceea ce numiți dumneavoastră politica de vecinătate cu terții. Tocmai de aceea ne bucură foarte mult, domnule președinte, că țara dumneavoastră va, fi, va organiza uh, următorul summit asiatic uh, în iunie iunie 2016. Acest summit uh, este indispensabil pentru continuarea consolidării legăturilor între Europa și Asia, dar și pentru găsirea unor soluții esențiale, vitale pentru lumea în ansamblu. Și sper că vom avea succes la summitul care urmează și la care vom participa cu drag. Până atunci uh, am speranța că între Mongolia și Uniunea Europeană se va naște un tratat uh, de liber schimb care va fi ratificat uh, de părțile noastre și de statele membre. Aveți cuvântul acum, stimate domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, excelențe, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep cu ceva foarte simplu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat. Mulțumesc, stimați deputați în Parlamentul European, pentru că mi-ați dat această ocazie de a-mi exprima opiniile în fața dumneavoastră Dumneavoastră, reprezentanți ai 28 de, ale 28 de state membre suverane de pe acest continent mare, Europa. Eu sunt mezinul dintr-o familie de opt fii. Timp de mai multe generații, familia mea a trăit ca păstori nomazi în partea de vest a munților țării mele, în munții Altai. Mama și tata niciodată nu ar fi putut visa că într-o zi cel mai tânăr dintre fiii lor va vorbi din fața acestui podium respectabil către inimile cele mai uh, dragi uh, care au Europa, care îndrăgesc Europa cel mai tare și democrația și anume Parlamentul European. Dar nu am venit aici să vorbesc despre mine. Am venit aici să vorbesc în numele poporului meu despre țara mea. Stimate domnule președinte, stimați deputați, sunt foarte mândru de țara mea, Mongolia. Sunt mândru de istoria noastră, de cultura și tradițiile noastre și de frumusețile naturii care ne înconjoară. Însă, mai mult decât de orice, sunt mândru de spiritul nostru, de valorile noastre. Istoria contemporană a țării mele și călătoria noastră către democrație probabil sună foarte familiar pentru mulți dintre dumneavoastră. La începutul anilor 1920, Mongolia a intrat într-un regim comunism care a, comunist care a durat 70 de ani. În timpul purificărilor etnice din timpul lui Stalin, 1 din 6 bărbați au fost adulți, au fost omorâți. Peste 700 de temple budiste au fost arse până la cenușă. Iar uh, agenții uh, experimentului comunist au încercat să distrugă chiar sufletul și spiritul națiunii noastre, însă destinul nu le-a fost scris bine să câștige și nici nu urma să trăiască acest spirit uh, al lor tot timpul, pentru că, în final, uh, libertatea noastră a învins. După mulți ani, momentul nostru crucial a sosit. Într-o dimineață rece a lui decembrie, mai precis pe 10 decembrie 1989, am organizat prima manifestație de stradă neautorizată în Ulaanbaatar, capitala noastră. Eu am avut norocul să fiu ales de către ceilalți luptători uh, pentru democrație să moderez acest eveniment al istoriei. Am rămas uh, tăcuți foarte mult timp. Acum este momentul să trecem la treabă. Acesta este timpul să facem reforme. Acestea au fost atunci declarațiile mele introductive. În acea dimineață ne-am cerut drepturile, drepturile de adunare, de libertate de exprimare, de religie și de libertatea presei. Am creat, am cerut un sistem pluripartit de alegeri democratice și începerea unor reforme de piață. Acesta a fost începutul călătoriei țării mele către libertate, justiție și deschidere. Însă a fost o călătorie foarte dificilă pe care ne-am uh, la care ne-am angajat. În această perioadă, Uniunea Sovietică, vecinul nostru, era intactă, era foarte puternică, avea control și în același timp încerca să năbușe ce era în jur. În capitala din țara noastră vecină, în piața Tiananmen, deja se întâmplase un masacru și uh, valul de frică era deja încă foarte prezent. În Mongolia regimul era foarte încăpățânat și mentalitatea era foarte rezistentă la schimbare. Am organizat mai multe reuniuni, demonstrații și grevele ale foamei. Am încercat să eliminăm orice motiv de violență. Am cerut compromisuri, am cerut întotdeauna soluții pașnice și, într-adevăr, Revoluția Democratică a Mongoliei a fost cu adevărat pașnică. Nu s-a tras niciun singur uh, foc de armă, nu s-a spart niciun geam, nici o picătură de sânge nu a curs cu această ocazie. Thank you. Mulțumesc. Într-o lună, Mongolia va celebra 25-a aniversare a primelor alegeri democrate și pluripartite. Din acea zi istorică, în iulie 29 1990, am, pentru prima dată putem spune că suntem o țară care organizează alegeri democratice și am avut între timp șapte alegeri parlamentare și șase alegeri prezidențiale. Și din acea zi, acum un sfert de secol, am transformat țara noastră dintr-o dictatură într-o democrație, din una din cele mai uh, izolate și închise regimuri comuniste în lume către una din țările cele mai deschise. Astăzi avem o economie de piață dinamică. Avem o societate pluralistă, creativă, iar uh, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de peste 20 de ori. Sectorul nostru privat produce acum peste 80% din uh, produsul național brut. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, aș dori să vorbesc uh, despre câteva din virtuțile acestei tinere democrații. Aceste virtuți care sperăm să poată să fie întărite în următorii ani pentru a avea o cooperare și mai bună cu partenerii noștri în Europa și peste tot în lume. Libertatea individuală este piatra de temelie a democrației noastre. Mongolii iubesc libertatea pentru că și-au câștigat-o cu o muncă aprigă. Guvernul într-o țară liberă nu este proprietatea vreunui grup specific de persoane. Pentru a putea avea o societate sănătoasă, trebuie să încercăm să o îngrijim și să o provocăm în fiecare zi. Frumusețea libertății este că este un proces de învățare. Este procesul de vindecare în același timp al societății umane. Și sigur că putem face greșeli, dar greșelile nu ne vor mai costa viețile, așa cum se întâmpla în dictatură, și de aceea noi iubim libertatea. Mongolia. Mongolia este printre primele țări în lume în ceea ce privește numărul de instrumente uh, mass media folosite de către locuitori. Avem însă numai 3 milioane de cetățeni, dar pare că avem 3 uh, milioane de jurnaliști în același timp în această țară, ceea ce este un lucru foarte bun. Oamenii au dreptul să pună la îndoială autoritatea. Transparența și interacțiunea nu ne fac decât mai puternici. Iată de ce Mongolia este foarte mândră să poată să prezideze așa numita Freedom Online Coalition, Coaliția Liber- Libertății în rețea. Și vom folosi această oportunitate pentru a promova accesul la internet pentru toți. Vom susține eforturile ONU pentru a crea o convenție extinsă pe libertatea internetului. Fiind dat că societatea noastră se deschide din ce în ce mai multe, auzim din ce în ce mai multe mm, voci care vorbesc despre securitate. Însă n-ar trebui să ne îndepărtăm de valorile universale pentru a putea să răspundem și la îngrijorările de securitate de astăzi. Vedem că extremismul violent în continuare este o amenințare, dar pentru a putea combate aceasta, angajamentul nostru pentru libertate, toleranță și pace trebuie să fie de neclintit. De aceea aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru inițiativa sa excelentă de a adopta o cartă a drepturilor fundamentale digitale în secolul 21. Haideți să continuăm să lucrăm împreună pentru a face progrese în această revoluție digitală adevărată. Thank you. If you were... Mulțumesc. Câteva cuvinte despre alegeri, guvernare și uh, transparență. Noile tehnologii au fost vitale pentru sănătatea democrației noastre. În ultimele trei alegeri am folosit, de exemplu, mașini de vot electronice și un sistem de înregistrare biometrică a votanților. Aceste măsuri de prevenire a fraudei au ajutat votanții să aibă încredere că participarea lor va face o mare diferență. Bineînțeles că în continuare încrederea în guvern trebuie să meargă dincolo de alegeri și mongolii sunt foarte interesați de felul în care guvernele folosesc banii contribuabililor. Pentru a asigura transparența am dezvoltat un sistem de monitorizare foarte eficient, așa numitul Glass Account Law, legea transparenței totale a cheltuielilor publice, care are ca scop uh, publicarea online a tuturor cheltuielilor publice. O provocare importantă cu care ne confruntăm este creșterea guvernului, pentru că din ce în ce mai multe provocări sunt la ordinea de zi și funcțiile guvernului sunt din ce în ce mai mari și de aceea devine mai mare guvernul, mai birocratic și mai distant, iar tehnologia are o tendință opusă. Devine mai mic, uh, instrumentul respectiv mai funcțional și în același timp mai prietenos față de utilizatori. Pentru a putea să facem față acestei contradicții, am, uh, am inițiat așa numita inițiativă de Smart Government, de guvernare inteligență, care în același timp include noile tehnologii și uh, ajute guvernul să se adapteze la uh, noile provocări. Pe scurt, despre corupție acum. Corupția este o boală infecțioasă care crește numai la întuneric, care distruge și uh, bazele unei societăți sigure și juste ea duce, gonește orice parteneri onești și investitorii, le ia oamenilor oportunitățile și mănâncă în același timp fructele muncilor din greu. Pentru a putea lupta împotriva acestui rău, trebuie să aducem lumină pe corupție și să ne asigurăm că este expusă și că cei care sunt responsabili de ea nu vor scăpa de justiție. Sunt foarte mândru să spun că doar în patru ani Mongolia a crescut de pe locul 120 pe locul 80 în ceea ce privește indexul de corupție al Transparency International. În continuare avem foarte multe de făcut, dar facem progrese foarte bune în momentul de față pentru a ne face ordine și curățenie în țara noastră iubită. Vreau să mai spun câteva puncte importante în legătură cu pedepsa capitală și drepturile omului. Am făcut progrese și în ceea ce privește drepturile omului. Baza justiției este respectul pentru demnitatea umană și la aceasta stă la bază uh, sanctitatea vieții umane. Nicio circumstanță nu este acceptabilă pedeapsa capitală. Thank you. Mulțumesc. Înainte de iunie 2009, Mongolia era văzută ca, de către Amnesty International ca fiind una din cele mai groaznice țări în ceea ce privește pedepsele capitale. Aceasta a fost ziua în care eu mi-am jurat, uh, în același timp am jur, depus jurământul de a fi președintele Mongoliei. Și în acea zi, chiar în acea zi, am văzut două decrete, proiecte de decrete pe masă. A trebuit să aleg dacă sau nu să execut două persoane și am ales viața și mi-am ținut promisiunea. Am început să transmit acest mesaj către public. Thank you. And I began delivering that... Și am început să transmit acest mesaj opiniei publice și celor care luau decizii și politicii. Nu a fost ușor să am un leadership pe această problemă, însă în 2012 Țara mea a ratificat, în fine, Convenția Internațională a ONU, care are ca scop abolirea pedepsei capitale. There have been no... Nu au mai existat execuții în Mongolia din iunie 2009. Și vreau să fie foarte clar. Pedepsa cu moartea este ineficientă și barbară. Din, acest, din fața dumneavoastră aici, de la acest podium, aș vrea să mulțumesc Uniunii Europene și tuturor prietenilor europeni care ne-au susținut și care ne încurajează în această cauză esențială. reform... Excelențe, reforma justiției este esențială pentru noi. Reforma cadrului legislativ și al justiției este o parte importantă a eforturilor de a construi o societate liberă și echitabilă. Aceasta a fost una din prioritățile noastre și ale mele și am făcut pași în toate aspectele sistemului de justiție, de la poliție la magistratură, la tribunale și judecători. Încrederea într-un uh, în tribunale și într-un proces corect a fost re câștigată la oameni. Femeile sunt de asemenea extrem de importante pentru că ele sunt și raspinării în ceea ce privește familia și sunt leagănul unei națiuni. Ei sunt cel, ele sunt cele care aduc viața pe pământ și ele sunt de multe ori cele care se ocupă de cei bolnavi, de cei bătrâni și de cei nevoiași. Femeile sunt mamele noastre, sunt surorile noastre și sunt uh, copiii noștri, fiicele noastre și avem nevoie de femei uh, în uh, serviciul public la toate nivelurile, la nivel local și global, pentru ca societatea noastră să avanseze. Sunt foarte mândru să pot spune că la ultimele alegeri s-a triplat numărul de femei în Parlamentul nostru. Cu mai multe femei la putere, cred că putem să obținem mai multă armonie, mai mult angajament, mai puțină suferință și mai puțin conflict. Mulțumesc. Aș dori de asemenea să spun un cuvânt despre educație. Educația este baza pentru succesele noastre viitoare. Eu vin de la o dintr-o familie de păstori și am ajuns la Harvard și aș vrea ca și alți tineri să aibă aceeași oportunitate. Noi lucrăm uh, foarte din greu pentru a capa- crea capacități în școli, în universități și în alte instituții academice suntem foarte recunoscători că putem să ne bazăm pe expertiza Consiliului Europei și a programelor sale educaționale pentru a ne îmbunătăți sistemul de instituții în Mongolia. Excelențe, înțeleg că toate democrațiile nu arată la fel și nici nu ar trebui să arate la fel. Trebuie însă să respectăm diferențele. Democrația este o formă reprezentativă a guvernării. În orice națiune, ea trebuie să reflecte cel mai bine culturile și tradițiile dar în orice societate um, respectabilă o să existe o tendință comună și anume democrația limitează puterea statului. Democrația este de obicei cea care răspunde la nevoile cetățenilor. Ea este cea care protejează drepturile omului cu un stat de drept imparțial și consecvent. Ea de obicei susține instituții sănătoase uh, publice și mass media independentă și justiția, combate corupția, investește în capitalul uman și recunoaște în același timp egalitatea de gen. Democrația permite oamenilor să-și aleagă liderii în alegeri libere, libere și corecte. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, toate aceste chestiuni sunt ceea ce apropie Mongolia și Europa și valorile comune pe care noi ne bazăm și în care noi apreciem cooperarea noastră. Mongolia și Europa sunt prieteni vechi. Așa cum se vede, de exemplu, într-o scrisoare din, parte, din partea împăratului mongol Zid către Filip le Bel al Franței, care datează de acum 710 ani, care spune așa, Cum să lăsăm în uitare prietenia strămoșilor noștri, a bunicilor noștri, a părinților noștri și a fraților noștri, care le era atât de dragă, care chiar erau, deși erau foarte departe unul de alte, se simțeau aproape și schimbau în același timp cuvinte de înțelepciune și cadouri și pace. În acest spirit aș vrea să vorbesc aici, în fața dumneavoastră, deschizând un nou capitol în relațiile dintre Uniunea Europeană, Europa și Mongolia. Și odată cu căderea comunismului, relațiile dintre Mongolia și Europa au început să înflorească din nou. Ajutorul dumneavoastră financiar, tehnic și umanitar uh, și cooperarea pe care ne-ați acordat-o au ajutat uh, la eforturile noastre de a construi o societate democratică și liberă și pentru aceasta vă suntem foarte recunoscători. Excelențe, în 2014, Mongolia și Uniunea Europeană au celebrat cea de-a 25-a aniversare a relațiilor lor de diplomatice și consider că și cooperarea între Parlamentul European și statul mongol cred Cural, Marele Cural, a fost crucială pentru a îmbunătăți uh, această, acest parteneriat și alentării. Împreună am făcut eforturi, am încercat să creăm și un acord de parteneriat și cooperare între Mongolia și Uniunea Europeană și aș vrea să mulțumesc deja statelor membre care au ratificat acest acord. Într-adevăr, acum avem foarte multe oportunități, mai multe ca niciodată, pentru investiții europene. Companii de primă clasă din Europa vin în Mongolia pentru a investi, de multe ori în parteneriat cu companiile noastre. În timp ce guvernul face pași înainte pentru a îmbunătăți climatul de investiții, aceste oportunități sunt în mare creștere și sperăm ca mulți dintre dumneavoastră să poată să vadă frumusețile țării noastre și potențialurile uh, ei, în primul rând în 2016, când Mongolia va fi uh, gata celei de-a 11-a întâlniri între Asia și Europa. Mă bucur să pot saluta acolo liderii Uniunii Europene și a statelor membre, șefii de stat și de guverne sau cei care vor fi prezenți și pot să vă asigur că acesta va fi un summit care nu va fi uitat. Stimate domnule președinte, stimați deputați, angajamentul Mongoliei pentru cooperare internațională este unul puternic. De curând am lansat o inițiativă care se numește The Forum of Asia, Formul Asiei, și sperăm ca aceasta să servească ca și mecanism de promovare a cooperării regionale a tuturor națiunilor suverane în Asia promovând o reprezentare egală a intereselor diverse a acestor țări. Um, guvernul meu lucrează acum pentru a finaliza acest concept și este și invită părțile interesate să contribuie la idei care vor ajuta la realizarea sa. Stimați și dragi prieteni, Mongolia nu are intenția de a da Um, de a, face, de a da sfaturi altora despre democrație. Însă avem mai multe lecții pe care le-am învățat și pe care putem să le transmitem. De exemplu, în Kirghistan, noi putem uh, transmitem deja lecțiile pe care le-am învățat în, creș- în construirea unei democrații parlamentare și reformele legale. Cu Afganistanul avem uh, formări cu diplomați și, și funcționari publici. Cu Myanmarul avem uh, seminarii cu lucrători din domeniul mass media, jurnaliști și membrii societății civile și cu Corea de Nord Nord ne-am angajat deja în dialoguri economice și de securitate. Noi considerăm uh, că Mongolia poate să contribuie în mod substanțial la securitatea regională în Asia de nord-est și dincolo de această parte. Înțelegem consecințele războiului rece din cauza experiențelor noastre sub comunism și sub democrație. Suntem de aceea foarte potriviți uh, să fim un uh, mediator onest în promovarea păcii și securității în această regiune ca parte a eforturilor noastre pentru a construi înțelegerea regională, în 2013 am anunțat uh, dialogul Ulan Bator pe, um, de la Ulan Bator pe uh, securitate din, securitatea din Asia de Nord-Est și o inițiativă similară, o inițiativă similară cu dialogul de la Helsinki. Am uh, fost gazda mai multor evenimente și conferințe pe teme energetice, pe tema femeilor și chestiuni nucleare. Țara mea are un statut neutru din punct de vedere al armelor nucleare de 23 de ani. În 2012, cei patru membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU au semnat o declarație comună care reafirma statutul nostru de uh, țară fără arme nucleare. Mongolii spun de obicei că cel mai bun în oameni se testează la nevoie și cel mai bun în cai se testează în curse. dar am, uh, am scăpat o bucată din discursul meu. Îmi cer scuze. Îmi <laughs> cer scuze. Thank you very much. Mulțumesc. În timp ce energia nucleară poate să rămână o energie, o, o opțiune pentru unii, orice națiune care se bazează pe energia nucleară, aceasta nu trebuie să pună în pericol pacea și securitatea vecinilor independenți. Noi ne luăm în serios responsabilitatea comună pentru a promova pacea și uh, armata militar Mongoliei uh, poartă cu multă demnitate și mândrie uh, căștile albastre și lucrează împreună de, cu uh, cei de la ONU care fac parte din echipa de menținere a păcii și la nivel internațional. Mongolia este una din uh, cele 20 de țări care contribuie la misiunile de menținere a păcii și peste 12.000 de uh, mongoli participă la aceste misiuni în tot felul de colțuri fierbinți ale lumii. Acesta este un număr impresionant dacă vă uitați la numărul mic al populației noastre. Noi, mongolii, suntem mândri să servim, mândri să contribuim. Stimate domnule președinte, stimați deputați, aș vrea încă o dată să mulțumesc Consiliului uh, Uniunii Europene, Comisiei Europene și dumneavoastră Parlamentului European, dar și Națiunilor Europei, pentru că au susținut în mod continuu țara mea, Mongolia. Și mongolii spun, cei mai buni în oameni se testează la nevoie. Ce este mai bun în cai se testează în curse. Ați fost cu noi când am avut nevoie cel mai mult de susținerea dumneavoastră. Ați fost cu noi când am avut nevoie de vocea dumneavoastră la încurajări. Întotdeauna sunteți împreună cu Mongolia, ne faceți complimente pentru succesele noastre și ne ajutați în provocările cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană este Uniunea uh, este o invenție unică în lume pentru a avansa prosperitatea globală, pace și armonie și Mongolia va fi o ancoră strategică pentru Uniunea Europeană în Est, ajutând la promovarea valorilor noastre și intereselor noastre comune pentru construirea păcii, democrației și angajamentului în Asia. Dragi prieteni, haideți să continuăm să lucrăm împreună. Vă mulțumesc! meine sehr geehrten Damen. și domnilor, stimați deputați, cred că vorbesc numele și sentimentul dumneavoastră al tuturor, dacă vă mulțumesc eu, domnule președinte, și chiar dacă uh, v-ați grăbit uh, uh, cu discursul dumneavoastră și ați dat două pagini uh, dintr-o dată, trebuie să vă spun că de mult n-am mai auzit un discurs în acest Parlament atât de încurajator, atât de motivator. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea intensă de până acum pe care am avut-o cu țara noastră până acum și vă mulțumim pentru acest moment deosebit, domnule președinte.